Votul va avea loc uh, tot mâine la ora 12. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Milana, o strategie privind uh, pescuitul în Marea Adriatică și Ionică. Domnule raportor, vă rog să luați cuvântul. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, aș vrea să adresez mulțumiri uh, comisiei care a votat cu o mare majoritate pentru acest raport și sper că și votul de mâine va confirma această dorință, că plenul ne va arăta că pescarii din Marea Adriatică și din Marea Ionică vor primi mai mult ajutor din partea noastră. Și, de fapt, va fi punctul de plecare al unei noi reflexii asupra viitorului Mării Mediterane. Vreau să vă spun că acest raport a fost redactat într-un anumit context. Un context în care Comisia dorește să uh, pună la punct o strategie pentru această uh, regiune, pentru că deja um, anul trecut a fost publicată o comunicare despre Marea Adriatică și Marea Ionică, pentru că faptul că există mai multe trei state membre uh, care au apele teritoriale în această zonă a arătat că era nevoie de o strategie. Și e adevărat că această mare are câteva caracteristici tipice. Mai există și un alt motiv pentru care este un moment cheie, cel în care s-a redactat acest raport și va fi votat mâine, sper, cu mare majoritate. Este momentul când se va demara noua politică comună de pescuit, pentru că până la sfârșitul anului reforma uh, uh, pescuitului comun va fi finalizată și vor fi puse jaloanele noi politici în sectorul piscico și al acvaculturii pentru următorii șapte ani. De aceea vă spuneam că contextul este deosebit de important. Raportul vine la momentul potrivit, ca să spun așa, pentru că uh, legislația care reglementează această mare este prea vagă, prea generală, nu mai este adaptată, uh, cum spuneam, specificităților acestei mări. Marea Mediterană este o mare închisă și există niște probleme cu caracter economic complet diferite de restul Mării Mediterane. Cum spuneam, fundul mării este diferit, metodele de pescuit sunt diferite, istoria este diferită și există aceste uh, relații internaționale care se desfășoară diferit între restul Mediteranei și această parte a Mediteranei, care este, practic, cum spuneam, o mare închisă. Vedeți, relațiile dintre Croația, Italia și celelalte țări balcanice care au ieșire la această mare sunt diferite de relațiile dintre uh, cu țările din restul Mării Mediterane. Și atunci avem nevoie de măsuri serioase, pentru că aplicarea regulamentului, aplicarea controalelor vor fi în van dacă nu există o protecție eficientă a resurselor halieutice prezente și dacă uh, resursele vor sărăci din cauza pescuitului intensiv, atunci acest lucru va avea un adevărat impact economic asupra regiunii. Și atunci eu îmi doresc din partea Comisiei, din partea Parlamentului, să se lanseze un apel că trebuie să existe un plan de acțiune, un plan de acțiune nou, diferit, care să țină cont de aceste chestiuni, coexistența dintre țările care fac parte din Uniunea Europeană și cele care nu fac parte, dar care sunt țări riverane și să țină cont, cum spuneam, de specificitatea acestei regiuni. Nu se pot aplica aici aceleași reguli ca în restul Europei. Și apoi să nu uităm faptul că acest întreg sector se află acum într-un proces de reformă. Se dorește adevărată regionalizare, o regionalizare accelerată, dar dacă regulile au un caracter general și totuși aplicarea lor are un specific local, vom reuși să um, avem un succes. Mulțumesc, domnule raportor. Avem patru persoane care doresc să intervină. Primul vorbitor e domnul Plenković. gospodine potpredsjednie pozdravio bih napore našega izvjestitelja. a vrea să salut eforturile raportorului domnul milana care s a concentrat asupra pescuitului i acvaculturii în marile adriatică i ionică. Pe noi, eu provin din Croația și cred că o strategie Uh, exhaustivă ar uh, trebui să implice pescări din toate statele riverane acestei zone maritime, mai ales uh, pe cei care trebuie să se supună regulilor europene, croații fiind printre aceștia. Cred că pescuitul este o activitate economică centrală în această zonă și vreau să fac un apel la dumneavoastră să uh, Puneți accentul pe dezvoltarea sustenabilă, durabilă a insulelor din această regiune, pe eforturile uh, de a preveni depopularea acestor insule. Vă mulțumesc. Herr Stier. Domnul Stier. Domnule președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul raportor. Doresc să remarc că acest raport a fost pregătit înainte de intrarea Croației în Uniunea Europeană. Croația este menționată ca viitor stat membru și cred că trebuie rectificat acest lucru înainte de vot. După cum bine se arată în raport, mai există probleme în domeniul cooperării în Marea Adriatică. Există zone din această mare care nu sunt acoperite de zonele ecologice și de pescuit zonele ecologice și de pescuit. Uh, la care participă Croația se aplică la state terțe și nu la state membre ale Uniunii Europene. Însă, ce este cel mai important este că acest raport dorește aplicarea standardelor standarde aplicate de Croația în aceste zone. Trebuie ca acestea să se aplice și la statele membre ale Uniunii Europene. Acest subiect va fi cu siguranță discutat. Este un subiect politic foarte important. Mulțumesc și trebuie să se uh, repare și problema graniței dintre Croația și Slovenia. Doamna Tomașic. Posebno sam zainteresirana. Mulțumesc. Și eu sunt din Croația și în această calitate mă interesează foarte mult acest subiect. Stocurile halieutice sunt foarte importante pentru toate statele uh, riverane și susțin toate acțiunile menite să ocrotească stocurile halieutice pentru a împiedica fragmentarea sistemului și a pescuitului. Susțin și eforturile uh, zonelor de coastă de a uh, stimula o dezvoltare durabilă care să respecte mediul. Este nevoie de implementarea unei strategii, însă statele trebuie să aibă un control sporit uh, asupra zonelor din Marea Mediterană. Crearea unei zone mediteraneene ar oferi posibilitatea ca fiecare stat să controleze efortul de pescuit, ceea ce ar avea efecte pozitive asupra economiei în general. Hvala evo vidite koliko je vano nama iz hrvatske jadransko more kad se svi javljamo u ove kasne sate. Svakako... Puteți să vă dați seama cât de importantă este Marea Adriatică în ochii croaților, pentru că ne-am înscris cu toții la cuvânt. Croația și Italia sunt state membre ale Uniunii Europene, dar uh, ele nu sunt singurele state riverane în Marea Adriatică și de asemenea există și Marea Ionică unde uh, suntem împreună cu Grecia, stat european, dar să nu uităm uh, Bosnia-Herzegovina, stat riveran al Mării Adriatice și Muntenegru, stat riveran al Mării Ionice și pe care am dorit să-l vedem curând uh, printre statele membre ale Uniunii Europene. Deci e foarte importantă gestionarea acestei zone. Recent, la Comisia Envi, discutam despre Uh, cum trebuie să fie uh, protejat uh, mediul marin și eu cred că este foarte important acest aspect și în această zonă. Eu vin din Dubrovnik, unde se cultivă stridii și midii și eu cred că un asemenea plan de acțiune va fi uh, um, un avantaj și pentru acești uh, producători. President. Doamna um, Mulțumesc, uh, doamnă uh, raportor, pentru această contribuție. Comisia își reiterează sprijinul pentru, această, pentru strategia în această regiune după cum știți, uh, strategia și planul de acțiune se referă, printre altele, și la mediul marin, acvacultură, pescuit uh, și cercetarea și inovarea uh, legate de aceste domenii. În cadrul acestei strategii, comunitățile locale și regionale sunt esențiale pentru succesul măsurilor pe care le vom aplica. Trebuie să ne asigurăm că există o cooperare mai strânsă pentru controlul activităților de pescuit și Comisia dorește ca pentru asigurarea durabilității stocurilor toate statele membre din zonă trebuie să, membre sau nemembre ale Uniunii Europene din zonă trebuie să joace după aceleași reguli. Acțiunile în acest domeniu trebuie sprijinite prin uh, noul cadru de colectare a informațiilor. Comisia își propune să adopte o comunicare pentru această regiune însoțită de un plan de acțiune până la sfârșitul primului semestru din 2014 și este foarte clar că propunerile făcute de uh, raportori și de uh, ceilalți membri ai Parlamentului vor avea locul lor în această comunicare. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte. Astfel se încheie și această dezbatere, iar votul va avea loc mâine la ora 12. Și trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi pe astăzi. E vorba de raportul doamnei Esther de Lange referitor la măsuri pentru